consideră că acest loc este liber începând cu 16 eh, iulie 2010. Acum vă informez că, conform regulii 3, eh, aliniatul 3 și 4 din regulile de procedură, Comisia pentru afaceri juridice se va întâlni pe 5, eh, s-a întâlnit pe 5 iulie 2010 și a verificat documentele domnului Belacovac care, ale domnului Gaul Peles și domnului Keith Taylor de la 2 iunie intrate în vigoare și domnul Ian Buller din 22 iunie 2010. Propun să confirmăm aceste mandate, există observații, aceste mandate sunt astfel confirmate. Procesul verbal al acestei ședințe va fi aprobat de Parlament la urmă